Hello, colleagues. I invite you to take your seats. Dragi colegi, vă rog să luați loc. Să scoateți listele de vot. Să vă asigurați că aveți uh, cardurile de vot. Și să vă pregătiți pentru o sesiune de votare încununată de succes. So, I propose you first to make a check to see. Vă propun să facem o verificare pentru a vedea câte persoane sunt prezente. Deci vă rog să apăsați unul dintre butoanele consolelor dumneavoastră, fără să vă fi fost adresată vreo întrebare specifică, pentru a, vene, a vedea câți uh, suntem în sală. Can we see on the political groups? If, if there is a problem, it will come. okay. Okay, thank you very much. How many we are? 65? Deci cât suntem? 65? 67. The vote is closed. <laughs> Votul este închis. Okay. Thank you very much. Now we start the real vote. Mulțumesc. Începem uh, votul oficial cu primul uh, punct. Raportoarea doamna Kadenbach uh, este vorba despre controlele oficiale și alte activități oficiale efectuate pentru a asigura aplicarea legislației privind alimentele și furajele, a normelor privind sănătatea și bunăstarea animalelor, sănătatea plantelor, materialului de reproducere a plantelor, produsele de protecție a plantelor. Votăm electronic, pentru că este un singur vot. Așadar, votul este deschis. Votul este închis. Se pare că din partea SND-ului s-a votat cu un vot în plus. Cineva să scoată cardul. Acum este în ordine. Votul este închis. Se adoptă. Felicitări, doamna Kanambach. Următorul punct de pe ordinea de zi este descărcarea de gestiune 2015 pentru bugetul general al Uniunii Europene și începem cu Comisia Europeană. Raportor este domnul Lavia. Amendamentul 1. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 2. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 3. Pentru împotrivă, abțineri, se respinge. 4. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 5. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 6. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 7. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 8. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 9. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 10. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 11 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Votăm acum cu privire la avizul, la proiectul de aviz astfel amendat. Votul este deschis. Votul este închis și se adoptă. Felicitări, domnule Lavia! Următorul uh, punct, din nou un raport la VIA, descărcarea de gestiune, uh, Agenția Europeană de Mediu pe 2015. Amendamentul 1. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 2. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 3. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 4. Pentru. a fost retras. Mie nu mi-apare în listă această indicație. Votăm cu privire la EFSA, da? Votăm cu privire la EFSA, European Food Safety Authority. Domnule Lavia, vă rog. Îmi cer scuze, dar noi, la punctul 10 pe ordinea de zi, avem votul cu privire la Agenția Europeană de Mediu și votăm cu privire la aceasta. De la început, așadar. Este adevărat, dar eu am spus EFSA totuși. Pentru că asta am primit din partea secretariatului. Vă propun așadar să continuăm să votăm uh, EFSA, pentru că am început cu EFSA. Și să revenim prim, la primele amendamente la EFSA. Așadar, votăm EFSA. Nu doriți să procedăm așa. Domnule Lavia, vă rog, veniți cu o propunere. Din punctul meu de vedere, putem să votăm cu privire la EFSA, dar avem o ordine de zi, nu am modificat ordinea de zi, iar în agenda, ordinea de zi este cu privire la descărcarea de gestiune Agenției Europene de Mediu. Așadar, poate este mai bine să votăm întâi cu privire la EEA și apoi, mai târziu, să votăm și cu privire la EFSA. Bun, atunci să trecem la aceasta. Deschideți așadar uh, votul cu privire la Agenția Europeană de Mediu. Amendamentul 1 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 2 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 3 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 5 pentru,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 cu privire la uh, proiectul de aviz. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Acum votăm cu privire la Agenția Europeană pentru Medicamente, EMA. După cum spuneam, votăm cu privire la descărcarea de gestiune Agenția Europeană pentru Medicamente. Amendamentul 1 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 2 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 3 pentru, împotrivă, abțineri repetăm, pentru că nu a fost clar, așadar pentru amendamentul 3, împotrivă, abțineri, se respinge. 4. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 5 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 6 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 7 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Haideți să verificăm. Verificăm amendamentul 7. Votul este deschis. Votul este închis. Se respinge. Amendamentul 8. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 12. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 14. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 13. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 15, împreună cu un amendament oral din partea verzilor. Sunteți de acord? Este cineva împotriva amendamentului oral? Nu? Atunci votăm. Uh, amendamentul astfel amendat. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 23. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 16. Pentru? împotrivă, abțineri, se adoptă. 17. Pentru, împotrivă, trebuie să verificăm electronic. Nu am putut să văd care este majoritatea. 17. Verificăm electronic. Se respinge în mod clar. Da, se respinge. 19. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 18 pentru, împotrivă, abțineri. Se respinge. 20 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. 21 pentru, împotrivă, abțineri. Se respinge. 22 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. 24 pentru, împotrivă, abțineri. Se respinge. Vot final cu privire la proiectul de aviz astfel amendat, vot electronic, votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Felicitări, domnule Lavia. Și acum trecem la EFSA,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 Amendamentul 11. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 10. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 14. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 12. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Doriți să verificăm? Bun, verificăm uh, electronic amendamentul 12. Votul este deschis. Votul este închis. Se respinge. 13. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 16. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 17. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Să repetăm votul, a fost neclar pentru mine. 17. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 19. Avem un vot uh, pe părți. Cine este pentru prima parte? împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Partea a doua. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 18. Cu amendament oral. Este cineva împotriva amendamentului oral? Nu. Atunci votăm uh, amendamentul 11, amendamentul 18, se corectează președinta, cu amendament oral, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 20 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 21 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 22 pentru, împotrivă,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 Trecem acum la punctul următor, descărcarea de gestiune 2015 cu privire la Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor, ECDC. Amendamentul 1. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 3. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 2. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 4. Pentru împotrivă, abțineri, se respinge. 5. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 8. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 6. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 7. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 9. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 10. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 11. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 12 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Vot final cu privire la proiectul de aviz astfel amendat, votul este deschis. Votul este închis și se adoptă felicitări domnule Lavia. Trecem la Agenția Europeană pentru Produse Chimice, descrierea de gestiune 2015.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 împotrivă, abțineri, se adoptă. 17 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 18 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 19 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Vot final cu privire la proiectul de aviz astfel amendat, votul este deschis. Și votul este închis. Se adoptă. Felicitări, domnule Lavia! Felicitări încă o dată. Trecem acum la următorul punct de pe ordinea de zi. Votul cu privire la pesticidele biologice cu risc scăzut. Votăm cu privire la propunerea de rezoluție înaintată de diversi coraportori și trecem la compromisul 1 pentru împotrivă abțineri se adoptă. Amendamentul 57 pentru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 abțineri, se respinge. 64 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 65 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 66 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 67, aici avem un vot pe părți. Trecem la 69 pentru că 67 devine caduc. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 70 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 71 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 72 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 73 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 74 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 75 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 76. Șaptezeci și șase. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 77. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 78. Pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. 81 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 82 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 6 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 91 pentru, împotrivă, încă o dată, 91 pentru, Împotrivă. Abțineri se respinge. 92 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 93 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 94 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 95 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 96 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 97 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. Nu. Repetăm. În regulă, 97 pentru. Se adoptă atunci. 98 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 100 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 101 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 101. Verificăm electronic. Votul este deschis. Votul este închis. Să respingem. 103 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 104 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 105 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 7 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 111 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 112 pentru. Împotrivă, abțineri, se respinge. 113 pentru. Împotrivă. Ab... Cine este pentru? La 113. Împotrivă. Abțineri? Nu am niciun fel de indicație din partea SND. Bun, verificăm electronic. 113, verificăm electronic. se adoptă în mod clar. Vă mulțumesc. 114 pentru. Împotrivă. Se respinge. 115 pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm. Votul este deschis. Votul este închis. Se respinge. Compromisul 8 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 124 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 9 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 130 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 2 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 3. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 4. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 5. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Compromisul 3. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 14. Amendamentul 14. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 15. Pentru. Haideți să verificăm la 14. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Am avut noroc, ce pot să spun. 15. Pentru. Împotrivă. Se adoptă. 16. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 17 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 18 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 21 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 22 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 23 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 24 pentru, împotrivă, abțineri. 24, încă o dată, pentru. Vă mulțumesc, se adoptă. 25, pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 4, pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. 35, pentru. 35 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 36 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 37 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 38 pentru, 37. Vreți să verificăm la 37? În regulă. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. 38 pentru. 38 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 40 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 39 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 41 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Compromisul 6 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 45 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 46 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 49 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 47 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 48 pentru. Împotrivă. Abțineri. Nu am văzut cum a votat partea stângă. 48 pentru. Vă mulțumesc. Așadar se adoptă. 50. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 51. Nu votăm la 51, 52. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 53. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 54. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 55 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 56 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Vot final cu privire la proiectul de propunere de rezoluție astfel amendată. Votul este deschis. Votul este închis. Și iată că se adoptă. Vă mulțumesc! Felicitări uh, tuturor! The next item is uh, we are voting. Urmează votul privind uh, un proiect de aviz pentru uh, modificarea directivei privind protecția lucrătorilor uh, împotriva riscurilor asociate cu expunerea la agenți cancerigeni sau mutageni la locul de muncă. Raportor, doamna Melin. Amendamentul 70. Cine este pentru? împotrivă, abțineri, se respinge, 71 pentru, devine caduc, 73 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge, 11 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge, 74. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. 12. Pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 13. Pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 14. Pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 15. Pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 16. Pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 17. Pentru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 Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se resping. 76. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Șaptezeci și șapte, partea a doua, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 79 și 80 Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se resping. 78 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 81 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 82 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 83 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 84 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 84 împotrivă, pentru împotrivă abțineri se respinge 85 pentru, împotrivă abțineri se respinge 86 pentru, împotrivă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 împotrivă, abțineri, se respinge. 22 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge 23 pentru împotrivă, abțineri se respinge 25 pentru împotrivă, abțineri se respinge 24 pentru împotrivă, abțineri se respinge 26 pentru împotrivă, abțineri, se respinge. 27 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 27 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 29 pentru, devine caduc, se pare. Treizeci pentru împotriva abțineri. Se respinge. unu, Pentru împotriva abțineri se respinge. 32 pentru, împotriva abțineri se respinge. 33, 34 pen, pentru, împotriva abțineri se respinge. 35 pentru, împotriva abțineri se respinge. 37 pentru, împotriva abțineri se respinge, 40 pentru, împotriva abțineri se respinge, 38 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 39 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 41 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 42 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 43 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 44 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 46 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 47 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 48 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 50 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 51 pentru, împotrivă, abțineri se respinge.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 Sunt mai multe care devin caduce și mergem acum la 64. Pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 65. Pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 66. Pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 67 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 68 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 69 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Și votăm proiectul de aviz. și, de vreme ce nu s-a adoptat niciun amendament, în principiu votul nostru este pentru aprobarea comis propunerii comisiei. Deci asta votăm, propunerea comisiei. Deci, votăm proiectul de aviz care apru- aprobă propunerea Comisiei. S-a deschis votul. S-a închis votul. O persoană în plus la socialiști. Așteptăm. S-a închis votul. Se respinge. Deci nu avem un proiect de aviz privind uh, propunerea comisiei. Doamna Mela, aveți cuvântul. Da, doamnă președinte, un, un cuvânt vreau să spun. Vă mulțumesc că mi-ați dat ocazia să mulțumesc tuturor serviciilor și raportorilor din umbră care au lucrat la acest dosar Vă spun că, încă o dată, ca și la dosarul la care am fost uh, raportoare la ocupare privind uh, acțiunea pentru medicamente, care a avut aceeași soartă, adică un dosar respins nu de colegii care sunt prezenți aici, care vor întotdeauna să se ocupe de sanitatea mediului, mai ales în, când vine vorba de aspecte grave, cum ar fi riscul de expunere la agenții cancerigeni și mutageni, însă, în schimb, vreau să spun aici că sunt foarte liniștită și eu și grupul meu. Mă bucur că pot să spun aici că am demonstrat euroscepticismul necesar în fața funcționării acestei Europe. Mulțumesc. Uh, now, colleagues, we move to uh, our next, uh... Trecem acum, dragi colegi, la următorul vot. Proiectul de aviz privind raportul uh, Dorfman coordonarea anumitor dispoziții stabilite de lege, acțiuni reglementare sau administrative în statele membre privind uh, serviciile uh, de media audiovizuală în vederea schimbărilor, schimbării realităților pieței. Deci, raportul Dorfman. Haideți să începem votul. Sunteți gata, pregătiți mâinile, mulțumesc. Începem cu 92. Cine este pentru? Împotriva abțineri. Se adoptă. 93 pentru împotrivă, abțineri se respinge, 94 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 95 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 96 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 97 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 98 pentru, 97, atunci mai ridicați o dată mâinile, vă rog. 97, cine este pentru? Cine este împotrivă? Verificăm, dar eu zice că se respinge. Haideți să vedem. S-a deschis votul. Închidem votul. Se respinge. 98. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 99. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Nu ați ridicat mâinile. Deci 99. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 101. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 102. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 103. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 8 și 104. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 105 pentru. Împotrivă abțineri se respinge, 9 pentru, împotrivă abțineri se adoptă, 106 pentru, împotrivă abțineri se respinge, 107 pentru, împotrivă abțineri se respinge, 108 pentru, împotrivă abțineri se adoptă, compromisul 1 pentru, Împotrivă. Abțineri. Aș zice că se respinge, dar fiind un compromis, haideți să verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. E cineva care n-a votat? Compromisul 2. A, nu. Trecem la 109. Cine este pentru? Trecem, de fapt, la amendamentul 127, spune doamna președintă. Un 127. Cine este pentru? L-ați găsit? 127. Pagina 8 la mine, spune doamna președintă. 127. Bun. Cine este pentru 127, 127? Împotrivă, abțineri, se respinge. 128. Vot pe părți. Votăm partea întâi mai prima dată. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 4. Pentru, împotrivă. Haideți să verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 5. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Verificăm. S-a închis votul. Se adoptă. Atunci mergem la amendamentul 139. Două părți. Prima parte. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Reluăm. Amendamentul 1. 139, prima parte. Pentru împotriva abțineri se adoptă. Partea a doua. Pentru împotriva abțineri. Verificăm. Partea a doua de la 139. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Compromisul 6. Pentru. Cine este pentru amendamentul 6? Mulțumesc. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Verificăm. Compromisul 6. Haideți să verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 144, spune doamna președinte. 13. Cine este pentru 13, de fapt, amendamentul 13? Împotrivă, abțineri, se respinge. Cred că amendamentul 13 se respinge. Vreți să verificăm? Bine, haideți să verificăm amendamentul 13. Amendamentul 13. S-a închis votul. Se adoptă. Mulțumesc, domnule Eichhout. A fost greșeala mea. Amendamentul 140. Devine caduc și 141 cade, devine caduc. Atunci 144. Cine este pentru 144? Împotrivă, abțineri se respinge. 145 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm. Eu cred că se respinge, dar nu sunt sigură. S-a închis votul. Se adoptă. Nu prea mi 146. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 147. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 148. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 149. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Compromisul 7. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Verificăm. S-a închis votul. Se adoptă. 153. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. 154. Pentru. Împotrivă abțineri se respinge, 155 pentru, împotriva, abțineri se respinge, 156 pentru, împotriva, abțineri se respinge, 158 cine este pentru, împotriva, abțineri se respinge, 159 pentru, împotriva, abțineri se respinge, 160 și 161. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se resping. 162. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 163 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 15 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 165 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 166. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 167. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 168. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 169. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 170. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 171. 1 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 172 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 173 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 174 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 16 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 175 pentru, nu, acesta devine caduc, îmi cer scuze, spune doamna președinte, 176 pentru, împotriva abțineri se respinge, 177 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 178 pentru, 178 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 180, cine este pentru, împotriva abțineri se respinge, Dar mai întâi votăm 179, de fapt. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 180 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 17 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 181 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 182 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 183 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 184 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 185 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 186 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 187 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 188 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 18 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 189 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 190 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 191 pentru, împotrivă, abțineri, respingeri, se respinge. 192 pentru, împotriva abțineri se respinge, 193 pentru, împotriva abțineri se respinge, 194 pentru, împotriva abțineri se respinge, 195 pentru, împotriva abțineri. Cine este pentru 195? Mulțumesc. Împotriva abțineri se adoptă. 196 deci nu votăm 196, 198. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 20, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 21 și 22 sunt identice. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă.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 abțineri se respinge, 30 pentru, nu, 3, Votăm 30 așadar. Cine este pentru 30? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 31 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 1 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 32. Nu. 33 de fapt. Pentru. Împotrivă. Împotrivă pentru împotriva abțineri. Majoritatea nu e clară. Haideți să vedem. Verificăm. S-a închis votul. Se respinge cu un vot. 34. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 35. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 36. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 37. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge, dar haideți să verificăm. 37. Și s-a închis votul. Se respinge. 38. Pentru. Împotrivă abțineri, se respinge. 39 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Vreți să verificăm? 39, asta ați spus? Haideți să verificăm 39. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Atunci mergem la 43. Prima parte. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 43. Partea a doua. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 45. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 44. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 47. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 46. Pentru împotrivă, abțineri, se respinge. 2. Prima parte. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 3. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 49 și 50. Nu le votăm, de fapt. 51. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 52. Pentru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 Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 64. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 65. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 66. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 68. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 68 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 69 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 70 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 71 și 72 pentru, împotriva abțineri se respinge, 6 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 73 pentru, împotriva abțineri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 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 85 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 86 pentru, 86 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 87 devine caduc sau nu? A, este compatibil. 87 atunci. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 88 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 89 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Vreți să verificăm 89? Bine. S-a deschis votul la 89. S-a închis votul. Respins cu un vot. nu fost aproape. 90. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. 90. Reluăm 90. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 91. Cine este pentru? Împotrivă abțineri, se respinge și votăm proiectul de aviz cu modificările aduse. Vot electronic, s-a deschis votul și s-a închis votul și se adoptă. Mulțumesc frumos! Um... We vote on a draft report on... Trecem acum la un proiect de raport în ceea ce privește opțiunile europene pentru îmbunătățirea accesului la medicamente. Este ultimul din această dimineață, dar haideți să ne concentrăm că pe o listă de vot lungă. Raportor este doamna Cabezon Ruiz. Doamna Reid vrea să duce un punct de procedură. Nu este neapărat. Eu aud cam rău și când se tot vorbește în jurul meu, mi se pare, mi se pare că e foarte greu să mă concentrez. Vă rog frumos să respectați pe cei care nu aud uh, așa de bine și să um, mai scădeți volumul la discuții. Domnul președinte, da, e foarte bine că ați spus acest lucru. Trebuie să ne concentrăm. Votăm. Începem cu compromisul 37. Pentru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 163. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. DV2. Partea a doua. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Peti 6. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 161. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Peti 5. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Petit 26 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Petit 31 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 165 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Se respinge, pardon. DV5 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 8 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Trecem la pagina 6. Peti 13 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 180 și 196 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 187 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Verificăm. La 187. Yeah. Ok. Uh, The vote is closed. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 9. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Pagina 8. Compromisul 38. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Pagina 10. Compromisul 35 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Trecem la amendamentul 210. Două sute zece pentru, împotrivă, a, se respinge. Verificăm la 210. S-a deschis votul, s-a închis votul, se respinge. 215 pe două părți, prima parte, pentru, împotrivă, se adoptă, partea a doua de la 215 pentru, împotrivă, se adoptă. 213 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 214 pentru, împotrivă, abțineri. N-a fost clar pentru ce ați ridicat mâna. Haideți să verificăm la 214. S-a deschis votul, s-a închis votul se respinge. 216 pentru. La 216 votăm, da? Împotrivă. Se adoptă. Verificăm la 216. 216 verificăm. S-a închis votul. Se adoptă. În tv 11 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. Peti 11. Peti 1, prima parte. Pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 10 pentru împotriva abțineri se adoptă. 529, partea a doua, pentru împotrivă abțineri, se respinge. Compromisul 39, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Verificăm. Da, 39. S-a închis votul. Domnul Cirio Deschidem din nou votul. Îmi cer scuze. Vă să-și exprime votul. Membrii sunt în sală. Da, da, vă rog. Îmi cer scuze, dar există un precedent la votul ETS și nu s-a mai deschis votul. Votul final a fost cel care a fost. Ar trebui să fie la fel și acum. Doamna Iuso. Fără microfon. Doamna președinte, vă rog să nu închideți așa de repede votul. Pentru că imediat după ce spuneți că îl deschideți, îl și închideți. E prea rapid. Vă grăbiți prea mult cu închisul votului. Dacă ar fi după mine, aș face votul din nou. Dar știu că e vot pe părți. Știu că părerile sunt împărțite, o să mergem mai încet la final și o să putem să păstrăm acest rezultat. O să merg mai încet. Compromisul 39. L-am votat? Da. Fost adoptat. Și mergem mai departe. Amendamentul 280. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 242 și 243 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. S-a solicitat verificare la 242, 243, 245. Haideți să le votăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. Pot să introduc asta. A votat toată lumea? Pot să introduc asta în uh, discursul meu. S-a închis votul. Se respinge. Votăm la 247 pentru împotrivă, abțineri, se respinge. 248, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 244, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Verificăm la 244. Am deschis votul. Am închis votul. se respinge. Nu știu dacă e din întâmplare. 246 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Ați votat împotrivă. 246. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 36. Pentru. Împotrivă. Se adoptă. Compromisul 47. Pentru. Împotrivă. abține Se adoptă. Jurii 1. Pentru. Vot pe părți. Prima parte. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Partea a doua. Pentru. Împotrivă. Se respinge. DV16 pentru devine aduc 255 pentru... Ce vreți să verificăm? Partea a doua de la jurii 1. Vă rog frumos, dacă tot revenim asupra hotărârilor, vă rog să mă sprijinați și când, să mă sprijin și când vreau să revin la un vot. 255 pentru împotrivă abțineri se respinge. Verificăm. S-a deschis votul. Nu pot să ghicesc cum uh, vor să voteze membrii dacă nu le văd mâinile ridicate. Trebuie să mă înțelegeți. S-a închis votul. Se respinge. Deci, vă rog, eu uh, fac estimarea în funcție de mâinile pe care le văd ridicate. Nu pot să și ghicesc ce votează ceilalți. 256 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Jurii 3 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 11 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 266 pentru Suntem la 266 și la, trebuie să votăm aici și la 268. Le votăm împreună. Pentru împotrivă, abțineri, se resping. Compromisul 12. Pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. 284 și 285 împreună pentru? Nu. Vor să le voteze separat. Bun. Le votăm separat. Nu vă mai întrebăm dacă să le votăm în bloc sau nu. 284 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 285 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 285, verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Două nouăzeci și nouă pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 42, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 292, pentru, împotrivă, abțineri, să verificăm la 292. S-a închis votul. Se adoptă. Peti 7 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Prima parte de la 296. Pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. Partea a doua. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 297. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 298. Pentru împotrivă, abține, se respinge. 300 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 13 pentru. Hai verificăm înainte la 300. S-a închis votul. Se respinge. Compromisul 13. Votăm direct electronic. Am deschis votul la compromisul 13. Închid votul. Se adoptă. Amendamentul 273 pentru. Împotrivă. Abțineri. Vă rog să ridicați mâinile. Aștept să ajungeți la pagina 26. 273. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 19. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Petit 32, partea a doua. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. Verificăm. S-a deschis votul. Votăm la petit 32. S-a deschis votul, s-a închis și se adoptă. Următorul devine caduc. Votăm 319 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. Verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Trecem la 329 pentru împotrivă, abțineri se adoptă, 3-2-2. pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 3-2-3. pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 3-2-5. pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 3-2-6. pentru, împotrivă, abțineri se respinge, Vreți să verificăm? Deci, fiată când spun că se respinge, verificăm. Bine, să verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Iată ce întâmplare. 327 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 302 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Verificăm, nu? 328 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Peti 9 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Peti 10 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 14 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 41, compromisul 41 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 342 pentru, împotrivă, abțineri. Ce îmi spuneți? Că sunteți pentru. 342 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 346 pentru, 45 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 346 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 15 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 351 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 352 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 355 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 355. Haideți să mai ridicăm mâinile o dată. Vreau să verificăm? S-a deschis votul. Se adoptă. Timpul e și al dumneavoastră, să știți. Eu stau aici toată ziua. Nu pot să grăbesc lucrurile. 300 56 și 379, 361 în bloc pentru. Împotrivă. Verificăm. S-a închis votul, se respinge. 362 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. DV14 pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. 363 pentru, împotrivă, abțineri. Al de ce ați făcut? Cum ați votat? Haideți să verificăm. Nu toată lumea a ridicat mâna. 353. 63. Închidem votul. Se adoptă. 394. Pentru. Împotrivă. Aș spune că se adoptă, dar haideți să verificăm. 364. Închidem votul. Se respinge. DV12 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 16 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 376 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 380 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. DV20 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. DV22 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. ...537 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 378 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 17 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 390 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 49 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 40 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 404 pentru. Mulțumesc. Se adoptă. DV21 pentru împotriva abțineri se adoptă. 405 pentru împotriva abțineri se adoptă. DV7 pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 18 pentru împotrivă abțineri se adoptă. Compromisul 4 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 270 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 420 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 423 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 424. V-ați abținut și ei au fost în, în favoare, deci uh, cred că se adoptă. Vreți să verificăm ce? Mergem mai departe. 4, 2, 4. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Alde nu mi-a arătat. Pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. Verificăm. Trebuie să merg pe linia doamnei Cabezon Ruiz, e raportor, deci dacă vrea să verifice, verificăm. Închidem votul, două, se respinge. A avut dreptate așadar. 425 pentru, potrivă, se adoptă. 427 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 20 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. DV23 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 436 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 21 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 449 pentru împotriva abțineri se resping, se adoptă 451 pe două părți, prima parte pentru împotriva abțineri se adoptă. Partea a doua pentru împotrivă abțineri se respinge. Compromisul 22 pentru împotrivă abțineri se adoptă. 468 pentru împotrivă obțineri. N-am văzut ECR-ul. Cum votați? La 4, 6, 8. Încă o dată. Pentru. Haideți să verificăm. Există mm, diviziune în cadrul grupurilor politice, deci votăm. 4, 6, 8. Închidem votul. se respinge. Compromisul 48 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 32 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 30, 23 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Pagina, pagina următoare, DV17 votăm. Prima parte pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Partea a doua. Deve 17 prima parte. Respins. Deci votăm partea a doua. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 482. Pentru. Împotriva abțineri se respinge. 487 pentru împotrivă abțineri se adoptă 4 488 pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 24 pentru împotrivă abțineri se adoptă. Mergem mai departe la compromisul 44 pentru, împotrivă, abțineri să adoptă. 503 pentru, După aceea o să protestați că votăm în bloc. La 503 doar. Pentru. Sunt identice. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 43 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. E compromis, da? 514 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 516 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. Mai departe, pagina 58, compromisul 45, pentru împotrivă abțineri se adoptă 5, 3, 8 pentru împotriva abțineri se adoptă, 5, 4, 1 pentru împotriva abțineri se respinge, compromisul 25 pentru împotriva abțineri se adoptă. Cinste pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 46 pentru împotriva abțineri se adoptă, 553 pentru împotriva abțineri se adoptă, 554 pentru împotriva abțineri se respinge. Verificăm. La 554 închidem votul, se respinge. DV18 pentru, împotriva, abțineri se respinge. 555 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 264 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Restul devin caduce. 566 pentru Scuze, 560 și 561. Trebuie să le votăm întâi. Nu, aveam dreptate. 566 pentru împotrivă, abțineri, se respinge. 567 pentru împotrivă, abțineri, se respinge. 568 pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. DV15. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 569. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 47. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Peti 23. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Verificăm. Peti 23. Verificăm. Deschidem votul. Și îl închidem. A votat toată lumea? Mulțumesc. Cu aceasta închidem votul și iată, să respingem. 571 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 572 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 573 pentru. Împotrivă. Abțineri. 573 din nou pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 574 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. Jurii este acoperit. 575 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Compromisul 26 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Avem mai multe amendamente pe care le votăm în bloc începând cu 583. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Verificăm. ECR-ul mă păcălește astăzi. Vă rog să ridicați mâna. Se închide votul. Se adoptă. 588. Nu, acesta devine caduc. 589. Pentru. Pentru. Împotrivă. Se adoptă. DV19 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 27 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Trecem la pagina 69. Amendamentul 611 pentru. Împotrivă. Abțineri. Cred că se adopte, dar haideți să verificăm la 611. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. 612 pentru. Împotrivă, abțineri se adoptă. 614 pentru. Împotrivă, abțineri se adoptă. 615 pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. Jurii 13 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. DV6 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 1 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 2. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 33 pentru împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 4 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 5 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 6 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 17 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 18 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Verificăm. La 18 verificăm electronic. Votul este deschis. Și votul este închis. Dacă a votat toată lumea. Nu este o persoană care nu a votat încă. Bun, închidem votul acum. Toată lumea a votat și iată, se adoptă. Trecem la 8. Amendamentul 8 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 12 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 11. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 14. Pentru. 11. Doriți să verificăm la 11? Bine, verificăm. Votul este deschis. A votat toată lumea. Votul este închis. Se adoptă. Amendamentul 14. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 13. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm. Verificăm 13. Verificăm, așadar, electronic. Votul este închis. Aproape închis. Acum e închis. Se respinge. Cincisprezece și 16. Cine este pentru? Pentru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 Împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 28. Pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentele 48-49. Pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. Aș spune eu. Dacă nu contestați, este în uh, regulă. Jurii F pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 29 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 58 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Jurii E pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 33 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 1 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 70 pentru, Împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 2. Pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. 83. Pentru. 83. Pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 3. Pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. 95. Pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. 96. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Da. Verificăm. 96. Verificăm. Votul este deschis. Votul este închis și se adoptă. 97. Pe două părți. Prima parte. Pentru. Cine este pentru prima parte la 97? Da, vă mulțumesc. Cine este împotrivă? Abțineri. Se adoptă. Partea a doua, pentru. Împotrivă, abțineri, se respinge. 98 pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. Sau, nu, se respinge? Se respinge, se respinge. Compromisul 6 pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. 100 pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. 104 pentru. Împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 5 pentru, împotrivă, abțineri, să adoptă. Amendamentul 112 pe două părți. Prima parte, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. A doua parte, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 115 pentru, împotrivă, abțineri, să adoptă. 116 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 31, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 124, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 126, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 128, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 120 7 pentru, împotrivă, abțineri. Se respinge. Compromisul 7 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. Amendamentul 135 pentru, împotrivă, abțineri. Se respinge. 136 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. 139 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. 142 pe două părți. Prima parte, cine este pentru? împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 143, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 145, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 34, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 149 și jurii I pentru. Împotrivă, abțineri, se respinge. 151 pentru. Împotrivă, abțineri, se respinge. 152 pentru. Împotrivă, abțineri, se respinge. 153 pentru. Împotrivă, abțineri, se respinge. 154 pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. 154 deci verificăm. Verificare electronică. Închidem votul. Să respingem. 155. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Jurii J, cea de-a doua parte, pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Vot final. A, doriți să verificăm și la acest ultim vot. Bun. Ultima verificare pe ziua de azi, în această dimineață, juri J, partea a doua, verificare electronică. Juri J, partea a doua, verificăm. Votul este deschis. Juri J, partea a doua, votul este deschis pentru toată lumea. În continuare mai trebuie să voteze trei persoane. Doriți să votați sau nu? Închidem uh, votul acum și iată se adoptă. Și acum uh, vot final, uh, vot electronic. Votul este deschis. În continuare așteptăm să voteze toată lumea. Dacă nu doriți să votați, nu votați. Votul este închis. Și iată, se adoptă. Felicitări tuturor care au lucrat la acest raport și raportorului în mod special. Ne revedem de după amiază pentru votul în comun cu AFET privind strategia arctică. Noi suntem gazdă, deci aici va, va avea loc. Vă mulțumesc și poftă bună! Yeah, it is a lot of contestation, and uh, they didn't show hands. Yes. And there was some.